Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Lechner cu titlul Succesiunea și certificatul european de moștenitor. Domnul Kurt Lechner, raportorul, are cuvântul. Lechner. Aveți cuvântul, domnule Lechner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, pentru cetățenii europeni care au uh, active în alte țări sau care trăiesc într-o altă țară decât țara natală, Uh, nu au acum posibilitatea de a-și planifica testamentul, fiindcă există conflicte testamentare care nu uh, sunt de rezolvat sau care costă foarte mult timp. 12 uh, milioane de cetățeni europeni trăiesc într-un alt stat decât statul natal. Mulți au căsătorii mixte, 13%, și cam, iar restul sunt și persoane din terțe state. E vorba așadar de persoane vizate de un drept de moștenire omogen. Pe viitor, oamenii vor putea alege ce drept se aplică pentru moștenire. Iată, această opțiune este un lucru cu totul și cu totul nou pentru unele state membre. Dacă un cetățean nu optează pentru legea aplicabilă, atunci se aplică legea din statul în care acesta se afla înainte de deces. Așadar, avem uh, de-a face cu dreptul material și procedural care se aplică în mod egal indiferent de unde se află testatorul. Nu va mai exista nici un fel de discrepanță. Pe viitor se va putea utiliza uh, dreptul ales, legea aleasă de uh, testator, lucru care va fi recunoscut ca atare moștenirile care au trebuit să treacă prin mai multe autorități, mai multe state în trecut, uh, nu vor mai trece nu, prin această situație, fiindcă vom avea un uh, certificat european de moștenitor care va fi recunoscut de statele membre și care va fi aplicat în toate registrele, în toate Uh, cărțile funciare și în, uh, în cazul tuturor conturilor bancare deținute. E un lucru care simplifică viața cetățenilor noștri și care, iată, îi scutește de foarte mult efort și timp pierdut. Vreau să fac câteva observații prealabile. Nu se aplică regulamentul pentru uh, impozitul pe moștenire e un lucru uh, foarte important de știut pentru cetățenii noștri. În al doilea rând, E vorba de dreptul material și procedural care rămâne nemodificat. Iar noile reglementări sunt în vigoare, sunt, vor fi în vigoare doar la trei ani după ce se adoptă um, acest regulament, iar Regatul Unit și Irlanda au făcut uh, apel la opt-out. Sperăm să se corecteze asta, lucru care e valabil și pentru Danemarca. În ceea ce privește celelalte regulamente, Roma 1, Roma 2 din acest uh, sector, nu este vorba de o codificare și de o omogenizare a regulamentelor deja existente, ci este vorba despre un instrument cu totul și cu totul nou. Calitatea propunerii comisiei trebuie să fie lăudată și respectată în mod special. De, a, de asemenea, vreau să spun că negocierile au durat mai bine de doi ani și, sigur, îmbunătățirile sunt vizibile. Cooperarea a fost intensă între toate instituțiile europene. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor de la juri pentru contribuția acestora. Uh, Vreau să mulțumesc pentru îmbunătățirile semnificative la care s-a ajuns. Vreau să mulțumesc de asemenea și Consiliului, fiindcă Consiliul ne-a pus la dispoziție toate informațiile necesare astfel încât dosarul să fie tratat într-un mod exhaustiv și îmbunătățit pe măsură. Mulțumesc președinției daneze care a finalizat uh, discuția până la urmă și vreau să mulțumesc și Comisiei pe această cale, pentru că a venit cu o propunere foarte bună și a făcut ca negocierile să fie uh, foarte bine însoțite din punct de vedere tehnic și uh, din punctul de vedere al expertizei. Doresc să mulțumesc uh, și doamnei comisar pentru că tocmai ce am discutat despre politica egalității de gen. Eu consider că Comisia Uh, iată, și-a adus aportul de data aceasta doar prin prezența unor femei și iată, vreau să adresez mulțumirile mele mai departe. E vorba de un regulament care este simplu și ușor de înțeles, care însă răspunde la niște întrebări extrem de dificile inițial. Toată lumea a pus osul pentru a se găsi o soluție pentru toți cetățenii europeni. La final, iată, vrem ca cetățenii europeni să poată să apeleze la un regulament care se aplică omogen pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, mulțumim raportorului Lechner, iar acum dăm cuvântul în numele Comisiei Europene vicepreședintei Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să văd că mm, această propunere se află pe ordinea de zi a acestei uh, sesiuni plenare, pentru că cetățenii așteaptă deja de multă vreme, de prea multă vreme, Consiliul a identificat deja în 2000 această problemă ca fiind uh, o, un domeniu în care trebuie acționat și astăzi pentru prima dată se adoptă un instrument european în um, domeniul succesiunii acesta se va adresa multor oameni pentru că cam 10% din uh, numărul total de succesiuni din Uniunea Europeană au și o dimensiune internațională. Valoarea se ridică în mare la 120 de miliarde de euro. Ca urmare, acest regulament aduce o ocazie unică de a arăta că Europa acționează pentru a ușura viața cetățenilor care se află în situații dificile din punct de vedere uman și juridic. Sunt conștientă că succesiunea este un domeniu, succesiunile sunt un domeniu delicat, care este legat în mod intrinsec de uh, politica națională de protecția familiei și de sistemul judiciar național și există diferențe foarte mari între legislațiile naționale. Însă, din fericire, avem un raportor excelent, domnul Lechner, din păcate, înțeleg că este una din ultimele sale activități în cadrul Parlamentului European, pentru că um, se va retrage din, a, din aceste um, funcții. Însă, în orice caz, îl asigur pe domnul Lechner că și-a lăsat amprenta prin acest raport în Parlamentul European și toată lumea poate să-i mulțumească pentru toate eforturile pe care le-a depus în interesul cetățenilor europeni. Rezultatele propuse de raportori sunt remarcabile și uh, Comisia îl va sprijini. Iar rezoluția care va trebui adoptată, care urmează să fie adoptată mâine, menține obiectivele Comisiei și anume succesiunile să fie guvernate de o singură lege și anume aceea a țării de uh, reședință a defunctului, de asemenea, oamenii, uh, cetățenii vor putea să își planifice uh, succesiunea uh, dinainte, alegând legea țării a cărei naționalități o au, a cărei cetățenii o au și de asemenea va exista o liberă circulație a mm, tranzacțiilor judiciare, a deciziilor, îmi cer scuze, mm, judiciare și va exista un certificat european de moștenitor care, de moștenitor care va permite cetățenilor să își uh, demonstreze statutul și să-și exercite drepturile peste tot în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu raportorul, textul care se află în discuție deja de atâta vreme, a suferit multe îmbunătățiri datorită eforturilor raportorului și ale comisiei juri. S-a insistat mai ales pe asigurarea unei siguranțe juridice pentru uh, cetățeni. Mulțumesc așadar pentru toate eforturile depuse și sunt sigură că avem de-a face cu un element care poate fi uh, pus pe masa de discuții în uh, acest an european, al, an al cetățeniei europene. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult, uh, doamnă vicepreședinte. Și acum trecem la reprezentanții grupurilor politice și îi voi da cuvântul domnului Lene în numele PPE. Domnule Lene, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule raportor, doamnă comisar, e păcat Niciodată nu ne învățăm minte în această instituție. La o oră târzie, ne aflăm aici dezbătând un act normativ atât de important despre care doamna Reding a spus deja, vizează 10% din populația Europei, 10 mm, milioane de oameni. E vorba de o, un act normativ care indirect va viza și mai multe persoane pe viitor. Și iată, date fiind circumstanțele, e târziu, nu suntem foarte mulți uh, în sală. Poate că la conferința președinților ar trebui să se discute despre uh, cum anume am putea să renunțăm la o discuție inutilă despre rezultatele unui alt summit și să punem la oră de bun simț o discuție care într-adevăr mișcă masele. Uh, Cred că ar fi mult mai bine să se întâmple asta pentru a crea o altă impresie opiniei publice. Pentru că, într-adevăr, proiectul este unul foarte important și foarte dificil. A fost foarte dificil și a fost foarte complex de elaborat. Uh, de aceea, în calitate de președinte al Comisiei Juri, doresc să mă adresez raportorului Lechner, care a lucrat foarte mult împreună cu noi și a dat dovadă de faptul că este unul dintre cei mai competenți și mai buni membri în comisia noastră. Curt, uh, tu pleci din uh, acest Parlament, lăsându-ne un foarte important cadou. E vorba de un document extrem de important din punct de vedere politic și judiciar, și aș vrea să vă spun că la finele acestei săptămâni uh, domnul Leșner uh, își depune mandatul și vreau să spun încă o dată că ne pare extrem de rău că ne părăsești. Sunt uh, impresionat de ceea ce se realizează cu acest raport. Eu cred că Consiliul ar fi foarte bine să voteze direct raportul Lechner, astfel încât să avem un dosar extrem de bun pentru toți cetățenii europeni. E vorba de un instrument cu care putem străluci și care ne poate ajuta să facem un pas în față pentru o Europa a cetățenilor noștri. Mulțumim foarte mult, domnule Lene. Are cuvântul următorul vorbitor. E vorba de Luigi Berlinguer în numele socialiștilor și democraților. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să îl salut cât se poate de călduros pe domnul Lechner și să vă spun că sunt întru totul de acord cu evaluările foarte pozitive care au fost exprimate în legătură cu capacitatea sa de muncă, cu tenacitatea sa, cu hotărârea sa. Această propunere de regulament care a trecut prin foarte multe obstacole, iată că a reușit să ajungă la un sfârșit. Am lucrat foarte mult la Comisia Jurii și cred că domnul Lechner poate să plece cu capul sus. Haideți să uh, ne întoarcem acum către acest regulament. Cred că este vorba de un subiect deosebit de important, care cu siguranță nu va ajunge pe prima pagina ziarelor, care nu este un subiect de politică mare, însă construcția europeană înseamnă și o astfel de muncă. Înseamnă să permitem cetățenilor europeni să trăiască mai bine zi de zi. Și asta pentru milioane și milioane de cetățeni europeni care trăiesc în mai multe state membre, care se confruntă cu situații dificile, complexe, obositoare. În caz de deces este vorba și de uh, probleme foarte sensibile, pentru că chiar inima familiei este atinsă. Și e foarte important ca noi, oamenii, oamenii politici, să răspundem la aceste probleme. Și mă bucur că de data aceasta am produs răspunsuri inteligente și inovatoare, pentru că astăzi autorul unui testament, un testator, poate să aleagă dacă să se aplice uh, legea din uh, locul său de reședință obișnuită sau din țara de origine. Este o opțiune fundamentală uneori să alegi între două state. Este un lucru foarte important care determină executarea succesiunii. Din momentul în care a fost alesă, juris, aleasă jurisdicția, fie că e vorba de reședința obișnuită, fie că e vorba de statul de origine, În caz de conflict, judecătorii sunt responsabili, nu mai există loc pentru arbitrar. Avem și libertate și siguranță. În ceea ce privește certificatul de moștenitor, unii consideră că este un uh, aspect secundar, dar nu este deloc așa. Pentru moștenitor, e vorba de un instrument extrem de util, care îi ajută în uh, toate problemele cu care se pot confrunta. E vorba de un instrument foarte pozitiv și un argument pentru acest act legislativ. Sigur că nimic nu e perfect. Există probleme legate de executorul testamentar, de uh, aplicabilitatea directă, dar nu vreau să intru în detalii prea tehnice. Aș vrea să să mai fac o remarcă politică. Sperăm că Consiliul va adopta acest text și că va deveni regulament. Însă nu trebuie nici să îi punem cruce pentru că știți că Marea Britanie a cerut un um, opt-out și Uniunea Europeană nu poate să se descurce fără regatul unic, deci trebuie să depășim rezervele britanice. Mulțumesc, are cuvântul doamna Alexandra Tain în numele grupului ALDE. Două minute. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, Iată, discutăm aici despre drept, dreptul succesoral și despre jurisdicția de ales în cazul în care trebuie să fie aplicat un testament. E vorba de un subiect foarte important. Am discutat deja despre ce se întâmplă în caz de divorț. Mâine vom vota acest raport și vor urma și altele. Nu este vorba de întrebări politice depășite, ci este vorba despre intervenția uh, în numele cetățenilor pentru soluționarea unor probleme extrem de dificile, pentru că în cazul moștenirilor transfrontaliere se poate ajunge la situația neplăcută de a trebui să se meargă în instanță și de a se ajunge până la o instanță superioară. E foarte neplăcut când se întâmplă asta, fiindcă consumă foarte mult timp și fiindcă legea aplicabilă diferă de la un stat la altul. Pe viitor aceste lucruri vor fi abolite. Așadar, dreptul succesoral va fi unul egal pentru toată lumea și pe viitor se va alege uh, legea aplicabilă dintr-un anumit stat în funcție de reședința obișnuită a testatorului. Se pleacă de la premisa că în țara în care trăiești ai cele mai multe active. Dar un uh, german care trăiește uh, mai mult la Strasbourg ar putea spune că se simte mai apropiat totuși de Germania. Nici o problemă, va putea alege dreptul german și ca să nu aplice francezul mai apoi un drept german extrem de complicat și acesta poate să aleagă dreptul din țara sa. Nici o teamă, uh, cetățenii care uh, merg în vacanță în Mallorca nu trebuie să se simtă obligați să aleagă Mallorca drept o reședință obișnuită, dacă este reședința de vacanță. Danemarca, Regatul Unit, Irlanda, am auzit deja, uh, au uh, apelat la o derogare și nu participă. E păcat, pentru că uh, Uh, cei din Regatul Unit, cetățenii de acolo, au foarte multe proprietăți în sudul Europei și, iată, va fi fragmentară situația. Dar ideea este că va fi nevoie de o campanie de informare amplă și uh, pentru a vedea cum anume ducem la bun sfârșit acest dosar. Vreau să mulțumesc uh, explicit raportorului. Activitatea sa arată că nu e nevoie doar de politicieni în acest parlament, ci e nevoie de oameni cu experiență practică și cu orientare practică. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este doamna Eva Lichtenberger în numele grupului Verzilor. Are cuvântul un minut. Mulțumesc. Vreau să încep discursul meu adresându-i mulțumiri colegului nostru Lechner, care a făcut o treabă excelentă și a fost extrem de deschis și ne-a integrat pe toți în discuție. Decizia de astăzi nu face decât să adapteze dreptul succesoral la o tendință care a luat amploare în anii trecuți. Oamenii sunt mai mobili, circulă din ce în ce mai mult, trăiesc în alte locuri față de uh, statul natal, își construiesc acolo proprietăți, iar în caz de uh, moștenire prin uh, testament trebuie să se Uh, facă trimitere la reședința uh, natală, ceea ce poate să facă să creeze mari probleme. De aceea e bine că astăzi lucrurile se schimbă și e foarte bine că uh, și, uh, mă scuzați, și ca de obicei, a mia și a mia oară, Regatul Unit nu participă. nicio surpriză aici. Uh, E tragic însă că se întâmplă asta. Mie mi-a păsat foarte mult de faptul că cuplurile de același sex să nu fie discriminate prin alegerea uh, jurisdicției, mai ales când vine vorba despre Uh, modul în care sunt tratate testamentele acestora. Pentru mine aceasta a fost o cerință centrală, dată fiind, uh, dat fiind faptul că situația socială s-a schimbat în ultimul timp. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Sayad Karim are acum cuvântul două minute în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva colegi din uh, sală m-au uh, tot arătat cu degetul între ghilimele în momentul în care au făcut acele observații legate de mm, Regatul Unit. Trebuie să încep însă prin a-i adresa cele mai sincere mulțumiri colegului raportor pentru toate eforturile depuse pe o perioadă, cred, de doi ani, așa că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut și s-a asigurat că și-a adus o contribuție reală. Și îi uh, voi dori de asemenea mult succes uh, și pentru uh, momentul în care ne va părăsi. Câteva lucruri despre ce a spus domnul Lene, despre mm, dezbaterile care au loc în această instituție. Într-adevăr, alegerea momentului um, nu a depins neapărat de dumneavoastră, eu însumi am uh, dorit să abordăm acest subiect. Trebuie să vă spun că sunt dezamăgit de decizia luată uh, în Consiliu, iar Regatul Unit și Irlanda s-au regăsit într-o situație în care s-au considerat că nu uh, aveau capacitatea să participe la acest regulament. Am spus întotdeauna că va exista o mm, posibilitate teoretică de derogare pentru că vor rămâne foarte multe probleme practice pentru mulți cetățeni europeni. Peste 15% din succesiunile care au avut loc în Regatul Unit au avut o dimensiune internațională internațională. 3,1% din populația Regatului Unit provine dintr-un alt stat membru și consider că incapacitatea de a uh, rezolva uh, problema uh, acestui tip de um, testamente rămâne un defect foarte important. Și astfel nu sunt uh, incluse nici, nu sunt incluși nici acei cetățeni um, din Regatul Unit care trăiesc însă expatriați în alte țări. De asemenea, dispozițiile legate de uh, administrare sunt foarte uh, diferite uh, în Uniunea Europeană și trebuie să vedem dacă acordul final uh, dintre Parlamentul European și Consiliu va răspunde nevoilor uh, uh, practicienilor și cetățenilor. Cred că avem nevoie de o perioadă pentru a uh, reaborda dificultățile care au rămas, pentru că este în interesul nostru al tuturor și al instituției noastre și al Comisiei de a rezolva toate dificultățile pe care ne-am propus să le soluționăm inițial prin acest text. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, următorul vorbitor, domnul Iaroslav Pașca, în numele FD. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. comisar, am citit cu mare interes propunerea Comisiei Europene referitoare la uh, competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor. Înțeleg că migrația cetățenilor europeni poate să creeze probleme, de exemplu, rudelor unei persoane decedate care își avea reședința într-un alt stat membru. Aici se pune problema legii aplicabile a competenței și a uh, recunoașterii, dar nici în document, nici măcar nu se definește clar locul de reședință. Ideea este bună, însă definiția e foarte vagă, e doar o descriere Uh, succintă, ceea ce înseamnă că statele membre îl pot interpreta în moduri diferite. Deci, cred că un astfel de act legislativ ar trebui să conțină definiții mai clare și mai precise. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Dimitar Stoianov de la neafiliați, minut și jumătate. să, să demnite sporul. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunile relevante uh, în instanță legate de moștenire sunt foarte dificile și foarte complexe. Rare ori se ajunge la o soluție exhaustivă. Am uh, avut parte de asemenea cauze uh, în momentul în care studiam dreptul, au existat cauze civile pe dosarul de moșteniri. Am simplificat puțin lucrurile, însă vreau acum, dar vreau să vă spun că eu am experiență în domeniu și este un domeniu foarte, foarte complicat. Domnul Leșner a întreprins o activitate extraordinară care, iată, îi, uh, încununează acum activitatea de europarlamentar. Noi nu îl vom uita și nici el nu va uita ceea ce a făcut pentru noi. Permiteți-mi să fac trimitere la un alt aspect, ținând cont de cauzele uh, și pe care le-am întâlnit în experiența mea și de rapoartele de la uh, comisia noastră. Domnule, doamnă comisar, am uh, observat că propunerea legislativă a Comisiei suferă din punct de vedere calitativ. Dumneavoastră depindeți uh, Uh, de noi, în calitate de politicieni dedicați, să venim cu rezultate optime. Vreau însă să fac uh, un apel la Comisie în ceea ce privește calitatea propunerilor legislative înaintate nouă. Mulțumesc. Trecem acum la restul vorbitorilor. Domnul Tadeusz Zwiefka are cuvântul. Szanowna pani komisarz, koleżanki i koledzy, chciałbym dodać jeszcze jedną. Mulțumesc.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 Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Κύριε Ζεύκα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, vă întrerup pentru că a fost o problemă de interpretare, o problemă uh, tehnică de transmitere a interpretării. Vă rog să continuați, uh, să vă continuați discursul, domnule. Există acum traducere din poloneză, întreabă vorbitorul, funcționează sau nu? Go on. It's okay pozostawiam zatem tę uwagę wstępną dotyczącą planowania Așadar, voi voi relua de la început, înțeleg că trebuie să încep din nou, da? Bun. Mulțumesc așadar, domnule președinte. Voi uh, lăsa deoparte niște aspecte secundare pentru a nu pierde uh, timp. Uh, avem o oră totuși întârziere și avem nevoie de eficiență. Am început această temă atât de importantă cu o mare întârziere și cred că nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri într-un, uh, într-o instituție atât de serioasă ca Parlamentul. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, foarte deseori ni se uh, reproșează că discutăm aici de probleme care sunt foarte îndepărtate de viața de zi cu zi a cetățenilor. Din păcate, este adevărat, uneori vorbim despre mm, aspecte unde instituțiile europene nici nu au competență legislativă. Însă astăzi vorbim despre un, uh, o problematică extrem de importantă pentru viața cetățenilor. Și documentul de față va fi foarte util pentru cetățenii europeni care se află într-o situație dificilă, într în situația pierderii unei ființe apropiate și care apoi sunt antrenați într-un întreg labirint de prevederi legislative privind succesiunea. Uh, Așadar, documentul la care am lucrat împreună cu uh, colegul Lechner, căruia îi mulțumesc uh, călduros pentru eforturi, așadar acest, recomand, uh, acest document va permite tuturor părților implicate să beneficieze de o siguranță juridică mult mai mare în acest labirint, așa cum îl numeam, al prevederilor legislative. Este un document care nu își propune să schimbe Uh, dreptul național, dreptul succesoral este diferit în fiecare stat membru și nu avem nicio pretenție de a uh, ne amesteca în dreptul național, ci numai să construim un sistem care să faciliteze viața cetățenilor care trăiesc sau au um, patrimonii în diferite state membre. Ca urmare, acest certificat european de moștenitor va clarifica situația acestor cetățeni și va clarifica statutul în ceea ce privește executarea succesiunii. Raportul la care a lucrat deja de, două ani și, de doi ani și jumătate domnul Lechner, colaborând cu celelalte partide, aduce o valoare adăugată clară. Există o diversitate foarte mare de mm, legislații în dreptul succesoral bazate deseori pe tradiții înrădăcinate adânc. Ca urmare acest raport a necesitat uh, o competență și o calificare înaltă și trebuie să subliniem în acest sens calitățile deosebite ale raportorului nostru. De asemenea, impunerea anumitor prevederi uh, a avut ca obiectiv evitarea oricărei, oricărei contradicții legislative. Și în încheiere aș spune că cetățenii vor putea utiliza această acest act normativ cu uh, condiția să beneficieze și de o informare cât mai largă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi voi ruga acum pe colegii să respecte cu mai multă strictețe timpul. Și acum următoarea vorbitoare, doamna Reckner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, domnule raportor. Noul regulament privind dreptul succesoral va ușura viața multor moștenitori care trebuie să se confrunte cu situații transfrontaliere de moștenire. E vorba de oameni care au proprietăți în alte state membre sau care trăiesc în alte state membre. Cu acest nou regulament beneficiază de o mai bună securitate juridică în momentul în care își elaborează testamentul. Însă, Există în continuare câteva incertitudini, pentru că, iată, se pare că Consiliul e oarecum în dubiu acum din cauza încăpățânării unor state membre. Există derogarea Regatului Unit uh, și a Irlandei și, după cum s-a spus deja, um, avem și o clauză în ceea ce privește obligațiile asumate parțial. Nu e vorba doar de defavorizarea populației Irlandei și a Regatului Unit, pentru că există și cetățeni de altă naționalitate care vor fi afectați din cauza acestei probleme, care nu este pur irlandeză sau pur britanică. Pentru că, iată, cu aceste mici clauze nu trebuie să se creeze un, niciun fel de turism succesoral. Uh, Parlamentul European în toate negocierile a dorit să se ajungă la o soluție omogenă pentru toate statele membre. La um, Consiliu însă că statele membre nu pot să ajungă la un consens. Iată din ce motiv există în continuare o oarecare incertitudine juridică. Statele membre acum însă sunt somate să găsească un compromis pe cele două puncte rămase nesoluționate pentru simplificarea legislației, pentru uh, îmbunătățirea și consolidarea securității juridice. Nu trebuie să scumpim și să complicăm inutil viața moștenitorilor. De aceea fac un apel la Consiliu să țină cont de doleanțele Parlamentului European, fiindcă noul regulament este practic și corect dar să nu devină doar un regulament cu uh, promisiuni, astfel încât cei care nu doresc dreptul succesoral să meargă în Irlanda și în Regatul Unit pentru fragmentarea um, acestui, acestei legislații. Și domnule Lechner, v-aș ruga să mai rămâneți puțin printre noi ca să rezolvăm problema până la capăt. Vă rog frumos. Mulțumesc. Urmează acum domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący debatujemy nad jedną z takich spraw. Mulțumesc. Discutăm astăzi despre un subiect prin care se arată clar cât de importantă poate fi Uniunea Europeană pentru viața cetățenilor obișnuiți. Dreptul succesoral este unul din domeniile care vizează majoritatea locuitorilor Europei. Sigur că există și oameni care întreg parcursul vieții lor, nu adună niciun fel de, de patrimoniu, de avere. Nu știu dacă trebuie să-i felicităm sau să regretăm această situație, dar totuși majoritatea sunt cei care uh, se regăsesc în situația de a face un testament și uh, toată munca depusă de domnul Lechner uh, suscită admirația tuturor. Este o propunere extrem de avantajoasă pentru cetățeni, uh, facilitează procedurile de recunoaștere, posibilitatea de alegere a regimului juridic, posibilitatea de alegere a jurisdicției. Iată, aspecte deosebit de importante și îl doresc și eu să-l felicit pe domnul Lechner pentru uh, acest raport. Cred că prevederile acestui regulament uh, îi vor ajuta pe cetățenii europeni să-și simplifice toate problemele succesorale fără a aduce dificultăți birocratice. În aceste situații deosebit de complexe de relaționare între jurisdicțiile și dispozițiile din diferite țări. Mulțumesc, are cuvântul Gerard Batten. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acest regulament este rezultatul unei, unui nou pariu și anume că se va rezolva problema moștenirilor uh, transfrontaliere nu va dura mult după acest certificat european de moștenitor până când să existe și o taxă europeană pe proprietăți. Cred că vă dați seama că Uniunea Europeană încearcă să controleze de acum înainte dreptul succesoral. Și uh, se spune că Regatul Unit și-a exercitat dreptul de opt-out. Nu a făcut asta din principiu pentru că nu are principii în legătură cu Uniunea Europeană. Uh, și asta se poate transmise, transmite oricând publicului britanic. Pe mine m-a uimit că de fapt n-a fost vorba de opt-out, ci de o încercare de opt-in. Uh, unii eurodeputați ar trebui să se gândească cât de înțelept ar fi să dăm oare mai mult control Uniunii Europene în acest domeniu și uh, să țineți cont de faptul că noi de la uh, UKIP suntem împotrivă. Mulțumesc! Urmează acum domnul Baldassare. Două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, 450 de mii de cazuri de succesiune sunt uh, deschise în fiecare an, valoarea acestora fiind de 120 de miliarde de euro, după cum s-a spus deja. Cu toate acestea, cetățenii se confruntă în continuare cu foarte multe dificultăți în stabilirea autorităților competente din uh, statul membru care uh, trebuie vizat. Vreau să vă spun că anumite state membre nu permit cetățenilor să alege, să aleagă, mă scuzați, jurisdicția. Uh, Există și o serie de probleme care apar în ceea ce privește recunoașterea documentelor emise într-un alt stat membru. Iată care sunt așadar neajunsurile uh, cu care se confruntă cetățenii noștri. Acest regulament pe care îl vom adopta ne ajută să ne îndreptăm pe calea cea bună. Noi nu vom vota un act normativ clasic, noi practic creăm un instrument care este crucial organizării instituționale a unei societăți. Moștenirea, dreptul succesoral și toate regulile care guvernează aceste lucruri au urmări de o importanță majoră pentru orice societate contemporană. De aceea vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestui proiect de raport. Vreau să-i mulțumesc în special domnului raportor pentru și devotamentul manifestat pe timpul uh, întregii perioade de negocieri. Țin totodată să îi mulțumesc în numele milioanelor de cetățeni europeni care vor putea să utilizeze acum un instrument care corespunde pe deplin nevoilor acestora și care, iată, va contribui la uh, integrarea europeană. Mulțumim. Doamna Catalina Nedvedalova are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc. Sunt, trebuie să fim de acord cu deciziile Comisiei. Oricum, această propunere nu va influența legislația de la nivel național, ci va permite o aplicare transfrontalieră a dreptului succesoral, ceea ce consider a fi un progres uh, această propunere, aduce siguranță juridică, este clară și ușor de înțeles și va fi foarte pozitivă pentru uh, cetățenii europeni, evitând uh, fragmentarea succesiunii din moment ce se poate aplica legislația țării de reședință, țării principale de reședință și alegerea jurisdicției competente de către fiecare cetățean. De asemenea, se va asigura o protecție a familiei și rudelor defunctului. Sigur că nu pot fi rezolvate toate problemele, însă poate fi îmbunătățită situația juridică actuală, iar cetățenii pot să își exercite într-un mod mai eficient drepturile și sigur că înțelegerea uh, lor asupra um, dispozițiilor juridice este foarte importantă. Valorile juridice sunt întărite și se creează valoarea adăugată europeană, după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Țicău

de astăzi în care regatul unit irlanda i danemarca uh, nu au obligaii în temeiul acestui regulament i nu fac obiectul aplicării sale să se rezolve. Vă Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye și Băsescu

dreptul la moștenire, iar testatorii au dreptul de a alege jurisdicția aplicabilă. Adesea apar acum obstacole administrative și juridice. Mulțumită însă acestui regulament, pe viitor vom avea o mai mare securitate juridică în toate statele membre în mod egal. Introducerea certificatului european de moștenitor servește acestui scop. Acest certificat va fi unul recunoscut în toate statele membre, lucru care va ușura activitatea autorităților competente. În mod normal, e nevoie de un număr uh, foarte mare de documente în uh, dreptul succesoral. E foarte important însă ca pe viitor aceste certificate să fie elaborate și în limbile minoritare. Uh, acestea fiind spuse, acum că am ajuns la final de drum, îi mulțumim domnului Lechner și urăm mult succes pe mai departe. Andreas... Mulțumesc, are cuvântul domnul Andreas Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Ne gândim de când există libertățile fundamentale ale Uniunii Europene și ne miră faptul că uh, problemele uh, juridice Uh, care au apărut în urma liberei circulații sunt adresate doar uh, acum, în ultimii ani, mai ales pentru că este vorba despre o lume flexibilă în care trăim, o lume mobilă și că lucrătorii, uh, iată, că trăiesc în alte state, se căsătoresc în alte state și așa mai departe. Deci e nevoie de securitate juridică și în acest sens avem nevoie de regulamente inteligibile. În acest uh, sens, dreptul succesoral este foarte important și acest uh, drept este acum simplificat, fiindcă poate fi alesă jurisdicția care legi se aplică. Cetățeanul trebuie să se adapteze la mediul uh, în schimbare european și trebuie să știe ce drept poate să aleagă și trebuie să poată să o facă, să poată să aleagă dreptul aplicabil. Acest uh, lucru trebuie să fie de la sine înțeles. Mulțumesc și acum dă cuvântul doamnei comisar Reding. Mulțumesc. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Consider că, într-adevăr, avem de-a face cu o veste bună pentru cetățenii europeni. Avem 450.000 de succesiuni care sunt gestionate anual cu o dimensiune internațională. Iar astăzi oferim cetățenilor libertatea de a alege și uh, reducem birocrația. Iată ceea ce și trebuie să facem pentru a permite cetățenilor să își exercite dreptul de libertate de circulație. Negocierile asupra acestui dosar, care reprezintă prima uh, cooperare transfrontalieră în acest domeniu, au implicat uh, uh, foarte multe aspecte tehnice, un timp îndelungat pentru ca delegațiile să înțeleagă care sunt toate aspectele implicate și care sunt diferențele dintre diferitele sisteme juridice. Și o parte importantă din aceste eforturi a constat în uh, încercarea de a răspunde îngrijorărilor emise de Regatul Unit și de Irlanda. Regulamentul, așa cum este el propus astăzi, este un compromis corect pe care Regatul Unit și Irlanda ar trebui să-l poată accepta pentru că um, există beneficii substanțiale pentru cetățenii acestor țări. Și chiar dacă s-a decis continuarea în acest domeniu fără participarea Regatului Unit și a Irlandei, aceste state vor avea în continuare posibilitatea de opt-in, de a adera la acest sistem ulterior. Sunt de acord cu uh, deputații care au spus că avem de a face cu uh, o, un act legislativ deosebit de important care trebuie să beneficieze și de o campanie de informare în rândul cetățenilor. Uh, Astfel, Consiliul European a creat un site în 22 de limbi, un site care a fost conceput cu ajutorul Comisiei și care oferă informații asupra uh, noutății aduse de acest regulament. Și cred că este important că notarii din toate uh, statele membre care participă la acest sistem vor fi informați despre toate noile posibilități care li se deschid prin intermediul acestui sistem. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte a Comisiei. Acum îi dau cuvântul domnului Lechner, dar înainte de asta doresc și eu să-l felicit. Nu, vă rog să așteptați un pic. Nu v-am dat cuvântul încă, domnule Lechner pentru că vreau să vă spun câteva cuvinte înainte. Ausrichten. Domnule Lechner, vreau să vă felicit și eu, spune președintele. Domnule, pre- domnule Lechner, spune președintele, vreau să vă felicit pentru toate Uh, eforturile depuse și pentru know-how-ul pe care l-ați adus în, pe acest raport. Încă o dată, sincere felicitări și mulțumesc. Iar acum vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru minunatele cuvinte adresate. În patru zile și 150 de minute voi părăsi Parlamentul European, dar vreau să vă spun că o să mă străduiesc uh, foarte mult până să uh, fie nevoie să se facă apel la dreptul succesoral în ceea ce mă privește. Vreau să mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase adresate. Vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei pentru faptul că, iată, ne-a oferit baza de lucru pentru a ajunge la acest rezultat minunat. Dragi colegi, e în natura lucrurilor ca toate conflictele ce țin uh, de acest uh, domeniu să uh, ajungă la final la o soluție bună. Cu toate acestea, trebuie să plecăm de la premisa că mereu vor exista lucruri nerezolvate. Sunt perfect de acord cu ce a spus colegul Berlinguer, iar doamnei Regner îi spun direct că eu cred că e o neînțelegere aici. Eu nu cred că clauza clawback nu este reglementată. La clawback uh, trebuie să ținem cont de ce se întâmplă pe timpul vieții. Iar această chestiune este reglementată, dar nu este reglementată așa cum uh, colegii noștri dragi din Irlanda și Regatul Unit ar fi vrut să fie. Dacă pe viitor vom ajunge la o soluție comună diferită, asta e cu totul altceva. Domnul Batten însă a pierdut din vedere faptul că pentru cetățenii din Regatul Unit care trăiesc în Franța, în Belgia în ziua de azi, care au proprietăți în alte țări, deja, pentru acești cetățeni, deja se aplică un drept străin și nu un dreptul britanic. Haideți mai întâi să acumulăm ceva experiență practică, preț de câțiva ani, astfel încât să putem să vedem cum vor evolua lucrurile. Personal, iată cum îmi imaginez că se vor așeza lucrurile. Avem așadar uh, libertatea de a alege, iar pe, uh, pe o perioadă, după o perioadă de 10 ani această libertate se va lărgi pe viitor, acest regulament se va dovedi a fi un progres pentru toți cei implicați, cetățenii europeni, autorități judicia judiciare și nu numai. Domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și prietenoase adresate, mulțumesc și colegilor și încă o dată comisiei. Ales gute. Toate cele bune, dragă Curt, spune președintele. Acestea fiind spuse, dragi colegi, putem să încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la 12.30.